I think we may as well get started. Cred că putem să începem. Bună ziua tuturor. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Nu are nimeni nicio obiecție, atunci considerăm că a fost adoptat. Adoptarea procesului verbal, următorul punct, considerăm că și acestea au fost adoptate. Am câteva comunicări de făcut. Întâlnirea noastră va fi difuzată live pe internet Veți găsi în dosarele dumneavoastră și notița pregătită de secretariat în ce privește reuniunea coordonatorilor despre platforma socială care a avut loc în luna octombrie. Notiță de informare disponibilă în limbele engleză, franceză și germană. De asemenea, o reuniune extraordinară a coordonatorilor ar trebui să aibă loc astăzi. Președinta este întreruptă. O reuniune extraordinară a coordonatorilor va avea loc uh, imediat după ce se va încheia uh, reuniunea ordinară a comisiei noastre astăzi. Haideți să trecem la primul punct de pe ordinea de zi, competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Raportoarea este doamna Evelyn Regner, dar dumneai nu este prezentă și atunci dau cuvântul doamnei Dan. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Regner. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege. Doamna Regner m-a rugat să prezint textul ei astăzi, pentru că astăzi nu poate fi alături de noi. Comisia, în uh, materie de afaceri sociale, își dorește să facă o revizuire a cadrului legislativ. Vorbim despre o reformare a acestui document pentru că până acum nu au, au avut loc modificările solicitate în document. Temele propuse sunt complexe. Comisia propune ca procedura de execfaturi să fie abolită. Trebuie să fie să fie modificat conținutul și domeniul de aplicare al directivei vorbim foarte clar despre o reformare a directivei. Legiuitorii trebuie să poată să aleagă care dintre aceste modificări doresc să le adopte. Trebuie să stabilim exact ce trebuie să se modifice. Amendamentele doamnei Regner au de-a face cu măsuri în ceea ce privește acțiunile sindicale. Măsurile care sunt neapărat obligatorii trebuie să fie, sunt obligatorii și trebuie să fie acceptate. De ce? Trebuie să se știe foarte clar care drept material trebuie să fie să fie folosit în cazul în care există afaceri transfrontaliere. Exist regulamentul Bruxelles 2 trebuie să fie unul coerent și cel Roma 2. În Roma 2 găsim informații cu privire la ce stat membru este responsabil. Amendamentele doamnei Regner aduc o mai mare coerență. Procedura trebuie să aibă loc în acel stat în care a avut loc un incident. Trebuie să fie evitat fenomenul de form shopping, adică apelarea la o instanță care e mai favorabilă. Știm despre cazul că a avut loc în Suedia, deci dacă în Suedia are loc o, un asemen, o, acțiune, o asemenea acțiune judiciară, atunci aceasta trebuie să se judece în Suedia. Nu ni se poate spune că toate că toate instanțele din Uniunea Europeană acționează la fel. De aceea, doamna Regner își dorește să se aducă mai mare claritate în acest sens. În articolul 85, Comisia ne vorbește despre regulamentul care ne stă în față și care nu are de-a face cu dreptul muncii. Se atinge un pic acest subiect, însă nu se ajunge la nici o soluție. Însă aici trebuie să fie foarte clar unde trebuie să aibă loc acțiunea judecătorească în cazul unor acțiuni din câmpul muncii. Trebuie să se știe care este instanța responsabilă pentru că această instanță este cea care poate lua cele mai bune hotărâri. Doamna Regner roagă Comisia să ne explice de ce? Dreptul parlamentarilor de a face amendamente în acest sens nu este respectat. Sper că colegii și colegele din celelalte grupuri politice sunt atenți și vor fi de acord cu noi în ceea ce privește aceste amendamente și asta pentru că trebuie să arătăm cât de important e rolul nostru ca europarlamentar în ceea ce privește uh, legiferarea. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că nimeni altcineva nu dorește să ia cuvântul. Atunci, domnul Baltasare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înțeleg foarte bine care sunt uh, dificultățile de care s-a lovit colega Regner și dumneavoastră a încercat uh, să facă o muncă cât mai bună cu putință. Însă, după părerea noastră, multe dintre amendamentele dumnea ei sunt elemente noi care sunt incompatibile cu proiectul de reformare. În unele din aceste amendamente se vorbește despre miezul sistemului și se cere introducerea unor noi norme, a, unor, noi proceduri. Uh, dar nu a existat încă o evaluare de impact adecvată înainte de a introduce asemenea măsuri noi și acestea în plus ar uh, modifica în substanță sistemul, dar încă o dată, repet, încă nu am evaluat în prealabil care ar fi consecințele introducerii acestor noi măsuri și nu nici nu am putea preveni aceste eventuale consecințe. Și cum spuneam, deși sunt uh, perfect de acord cu faptul că intențiile doamnei raportor erau cât se poate de nobile și uh, de înțeles, aceste instrumente folosite pentru a îmbunătăți sistemul nu sunt cele corecte, ce puțin din punctul nostru de vedere. Și Ținând cont, deci, cum spuneam, uh, de incompatibilitatea acestor instrumente noi, ci și de uh, inadecvența anumitor modificări, nu putem să fim de acord cu aceste amendamente. Nu găsim un punct de convergență. Deci, evaluarea noastră este pe ansamblu negativă și votul PP-ului nu poate decât să fie unul negativ. Noi nu o să votăm pentru acest raport. Vă mulțumesc. Thank you. Anybody else? Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Doamna Ovir. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Cecilia Wikström nu a putut să vină astăzi și de aceea aș dori să vă prezint uh, observațiile ei pe această temă deosebit de importantă. Cecilia salută propunerea comisiei și ar dori ca această propunere să fie respectată uh, cât mai mult cu putință și nu poate să fie de acord decât cu câteva amendamente. De exemplu, amendamentul care stipulează ca acțiunile uh, sindicale revendicative să uh, fie de asemenea parte din domeniul de acoperire a regulamentului pentru a evita uh, Uh, căutarea jurisdicției cele mai favorabile. De asemenea, amendamentul numărul 14, unde se vorbește despre jurisdicția competentă, aceasta fiind cea a locului în care loc, uh, care are loc acțiunea revendicativă. Dar, dacă uh, um, amendamentul numărul 18 va fi adaptat noi vom vota împotriva raportului. Doamnă Dan, doriți să răspundeți? Nu? Atunci uh, votul va avea loc uh, azi după amiază și atunci trecem imediat la următorul punct de pe ordinea de zi. Raportul doamnei Rapti despre revizuirea politicii europene de vecinătate. Doamna Rapti? One standing in for Mrs. Rapti. Poate cineva să vorbească numele doamnei Rapte o înlocuiește? She's apparently on her way. If we can wait a, a couple of minutes. Eventual o putem aștepta încă câteva minute. Cred că avem o mică problemă. Uh, doamna Rapti va veni în sală, dar uh, poate eventual putem să trecem la următorul punct de pe ordine de zi, pentru că am tratat foarte repede primul punct. Da, eu cred că ar fi mai bine să o așteptăm dacă uh, va uh, sosi peste câteva minute. Mai degrabă decât să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Deci cineva din sală îmi, face semn că mai durează maxim două minute. Da. Da, e ușor oricum să <laughs> vorbesc uh, fără să mă opresc timp de două minute. Ce să vă mai spun? Oh, Văd că doamna Rapti a sosit și așteptăm să ia loc și îi dăm cuvântul. Deci, cum spuneam, discutăm acum punctul 5 de pe ordinea de zi revizuirea politicii europene de vecinătate. Doamna Rapti. Îmi cer scuze pentru întârziere, spune doamna Rapti. Îmi cer scuze pentru mica întârziere. Vorbim despre un proiect de aviz pe tema revizuirii politicii europene de vecinătate. Așa cum știți, comisia competentă uh, pe fond este Comisia AFET. Și comisia noastră trebuia doar să redacteze un proiect de aviz despre modul în care politica europeană de vecinătate ar putea să contribuie la uh, îmbunătățirea um, um, relațiilor de pe piața muncii și la uh, creșterea nivelului de ocupare. Am avut parte de o colaborare excelentă între raportorii din umbră și cred că acest proiect de aviz va fi util. Facem referire și la primăvara arabă, deci vorbim despre țările care uh, se află în sudul Uniunii Europene, dar de asemenea și de cele care se află în est. Totuși trebuie să ne gândim uh, uh la motivele pentru care situația din uh, nordul Africii a evoluat uh, astfel. Avem 66 de amendamente, dar știți că uh, numărul cuvintelor dintr-un proiect de aviz este limitat. Marea majoritate a amendamentelor completează acest aviz, uh, sunt în, respectă spiritul avizului și deci cred că putem să le uh, includem în um, proiectul de aviz. Există deja niște amendamente de compromis, dar cred că putem să mai redactăm și noi amendamente de compromis. Punctele principale ar fi următoarele, reformele structurale, sociale, economice, cele care au drept obiect uh, piața muncii, ocuparea, Apoi se vorbește mult despre capacitățile sociale, uh, uh, colaborarea între um, actorii de pe piața muncii, rolul pe care trebuie să-l joace instituțiile europene și faptul că trebuie să ne ocupăm de uh, nivelul de ocupare al tinerilor și de uh, relațiile uh, dintre cele două sexe și mai ales egalitatea de tratament a celor două sexe. În plus, ar trebui să putem să garantăm fluxurile de capital și de investiții, trebuie să existe un sprijin economic din partea Uniunii, astfel încât pozițiile noastre să poată uh, să fie uh, respectate, mai ales în ce privește ocuparea în sectorul privat. Amendamentul 37 vorbește despre venitul minim garantat. Este un amendament oral care spune, reamintește nevoia de a garanta că venitul minim asigură un nivel de viață decent lucrătorilor și familiilor lor. Deci, cum spuneam, un venit minim, dar care se stabilește în funcție de uh, condițiile din fiecare țară. Eu cred că ar fi un mijloc suplimentar de a ajuta aceste țări. Cam atât am avut de spus, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Thank you. Um... Mulțumim, doamna Elizabeth Shanti. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș vrea să mă adresez direct doamnei Rapti. Raportarea noastră pe acest subiect a reușit să includă viziunea comisiei noastre alături de o viziune asupra politicii externe când a abordat acest subiect al politicii de vecinătate și cred că uh, pentru succesul acestei politici de vecinătate este foarte important să luăm în considerare întreaga structură socială. Dacă nu, nu avem cum să fim eficienți din punct de vedere politic în al doilea rând, vreau să-i mulțumesc doamnei Rapti pentru că în munca sa a dat dovadă de o mare deschidere către un dialog constructiv cu grupurile politice. Cel puțin eu vorbesc în numele PPE-ului și împreună am reușit să clarificăm anumite neînțelegeri care poate că existau la început și am reușit să ajungem la niște soluții de compromis care să ne așeze pe toți pe o poziție comună coerentă referitoare la acest raport, așa cum uh, ne este supus la vot astăzi. Apreciez această abordare pozitivă și cred că doar prin genul acesta de muncă, una constructivă, putem să ajungem la un adevărat acord și la o politică eficientă la nivel european. Îi mulțumesc prin urmare doamnei Rapti și PPE-ul va vota uh, fără îndoială acest raport. Mulțumim! Mi se spune că trebuie să aștept puțin. Se pare că nu atât am avut de spus. Mulțumesc! Mulțumim! Îmi cer scuze. Da, Raportorul nostru fictiv pentru liberal, domnul Cacin, aș vrea să-și ceară scuze pentru că n-a putut fi astăzi prezent aici și vreau eu să-i prezint mesajul. În primul rând, uh, colegul nostru vrea să-i mulțumesc doamnei Rapti pentru cooperare. Mă bucur să aud că doamna Rapti consideră de asemenea că a avut loc o cooperare foarte bună. Salutăm acest aviz, mai ales având în vedere modificările care s-au produs în zona de nord a Africii. Raportorul nostru din umbră este încântat de faptul că a fost uh, inclusă și dimensiunea estică, fiindcă acolo lucrurile stau oarecum altfel. Sugestiile noastre nu modifică avizul pe fond, ci îi extind domeniul de aplicare introducem relațiile cu țările învecinate, lucru care nu înseamnă decât că trebuie să ne acticile uh, în domeniul muncii, în acel domeniu. E vorba de sistemele educaționale și de formare profesională, de aceea suntem încântați de faptul că doamna raportor a sprijinit să fie inclusă și zona mediteraneană, Parlamentul în declarația sa Uh, scrisă din septembrie a avut de asemenea o poziție pe acest subiect. Suntem pentru acest aviz și vom vota pozitiv. Mulțumesc! Mulțumim altcineva. Doamna Rapti, doriți să comentați cu privire la cele auzite? Sigur, dacă unui om politic îi dați cuvântul, nu o să refuze niciodată, deci o să spun și eu câteva cuvinte. Vreau să mulțumesc colegilor care au intervenit și sper ca de fiecare dată să avem acest gen de cooperare și de sprijin pe care um, vrem să-l oferim și cetățenilor europeni și celorlalți cetățeni. Bun, votul va avea loc în această după masă, spune doamna președintă. Uh, grupurile politice vor fi cele care stabilesc dacă propunerea este fezabilă sau nu. Trebuie să vă gândiți dacă am putea să mutăm uh, votul mai în față, dacă doriți acest lucru. Dacă nu sunteți de acord cu toții, păstrăm data, ora stabilită. Trecem la următorul raport al doamnei Dali privind revizuirea la mijlocul perioadei strategiei europene 2007-2012 privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. Doamna Dali, aveți Delia, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Iată că ne întâlnim pentru a treia oară și discutăm acest raport. Deja, într-o primă întâlnire, am prezentat o serie de amendamente. Peste 200 de amendamente au fost prezentate pe acest raport. Uh, am avut raportorii din umbră care s-au întâlnit pentru prima dată și această întâlnire a rezultat la într-o 20 de amendamente de compromis. Vreau să le mulțumesc din suflet pentru calitatea muncilor, pentru că au avut un dialog cu adevărat bine structurat pe fond, care a permis să fie înlăturate orice neclarități și lucrurile au fost duse chiar mai departe decât intenționam eu la început. Prin urmare, mulțumesc din suflet tuturor acestor raportori din umbră pentru eficiența de care au dat dovadă și pentru um, amendamentele așa de bine fundamentate. Astăzi am primit uh, avizul Comisiei Envi pe acest raport, încă n-am reușit să-l studiez în detaliu, dar voi face acest lucru fără îndoială, cu mare atenție, așa că și astăzi suntem în faza în care încercăm să ajungem la o soluție de compromis. Mulțumesc! Domnul Bach. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc și eu, la rândul meu, doamnei raportoare, pentru activitatea sa și pentru noua versiune a amendamentelor de compromis care ne-au fost transmise vineri. Noua versiune ia în considerare modificările și solicitările care au fost formulate la întâlnirea care a avut loc între raportorii din umbră o întâlnire care, așa cum ne-a spus doamna Deli, a fost una foarte bună. Au fost uh, evidențiate noile compromisuri, mai ales cele referitor la stresul la locul de muncă, compromisul I și N referitor la activități nedeclarate. De asemenea, în ceea ce privește compromisul V cu noua versiune, care reflectă soluția găsită de doamna raportoare și care face ca textul să fie mai bine echilibrat, mai echilibrat câteva explicații cu privire la compromisul W. Am discutat pe acest compromis, existau puncte de vedere diferite, am primit explicații diferite și poate doamna raportor ar putea să ne dea câteva detalii și acum cu privire la acest compromis W, astfel încât să avem cu toții aceeași interpretare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Rapti. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc doamnei Karim Adeli, fiindcă pot să spun că este o bucătăreasă foarte bună, să spunem, în ghilimele, fiindcă a reușit să pună la oaltă niște amendamente de compromis foarte bine gândite, lucru pentru care îi mulțumesc. Amendamentele acestea, ca să continuăm cu metafora legată de alimentație, sunt sigure și sănătoase. Deci a făcut o treabă foarte bună. Și aș vrea să subliniez o serie de chestiuni care, după părerea mea, uh, nu apar chiar așa de des. Cred că condiții bune de muncă, condițiile bune de muncă trebuie să fie un criteriu pentru activitățile profesionale. Trebuie să spunem clar că trebuie să existe um, condiții bune de muncă și sigure asigurate de companiile care primesc contracte. De asemenea, trebuie să avem în vedere inovațiile din domeniul siguranței și sănătății la locul de muncă. Cred că acum, având în vedere noile substanțe care sunt folosite la locul de muncă, ne confruntăm cu noi riscuri, cu noi pericole. De aceea trebuie să fie făcute noi evaluări. Și sunt pentru propunerea făcută de Karima de a ne axa pe toate aceste chestiuni care țin de noi riscuri, stres. Trebuie să ne asigurăm că uh, se folosesc mai bine statisticile pe care le avem pe aceste domenii, trebuie să avem activități de audit mai eficiente în ceea ce privește riscurile și prevenirea acestora la locuri de muncă. Trebuie să ne asigurăm că persoanele care atrag atenția asupra practicilor ilegale sau periculoase se bucură de protecție și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că există rețele formate din indicatori care nu sunt puși acolo doar ca să ne facă nouă munca mai ușoară. Îi mulțumesc lui Cam Rima. Uh, doamna Ovir, uh, vreți să interveniți din partea raportorilor din umbră? Da, Mulțumesc. În prima mea intervenție am spus cam tot ce aveam de spus, uh, așa că nu mai am altceva de transmis din partea domnului Cacin. Mulțumesc. Domnul Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că dacă analizăm aceste compromise asupra pe care le-am uh, aprobat acum, atunci cred că observăm următoarele. Uh, a meritat ca raportorii din umbră să lucreze împreună și să ajungă la ceva ce ne poate duce spre un compromis. Mă gândesc la punctul V, la compromisul V, în ceea ce privește un regulament pentru munca de duminică. Duminica nu e o zi de muncă obișnuită. Dar pot să existe anumite acțiuni care se desfășoară în acea zi și cred că în acest sens s-au luat hotărâri foarte bune. Trebuie să se vorbească de despre aceste locuri de muncă atipice trebuie să existe niște structuri foarte clar pentru angajatori și pentru angajați, ei să fie implicați în niște structuri clare. Tot la acest, comprom- acest compromis trebuie să fie făcut foarte clar. Cred că ar trebui să Știm foarte clar ce apare și la compromisul la compromisul W și acolo, acolo s-a ajuns cu restul textului, s-a ajuns la niște rezultate foarte bune pe care le putem accepta. Mă bucur că a existat o cooperare foarte bună și, că, și sper că la sfârșit vom putea să ajungem să adoptăm acest text. Apoi, depinde de diferitele state membre, cum vor sta lucrurile în, în ceea ce privește timpul minim de lucru, să vedem cum, va fi, cum vor fi remunerate acțiunile de muncă, să vorbim despre un salariu minim, vorbim de niște procese complexe, dar eu sunt, foarte, eu sunt răbdător să văd ce hotărâri vor lua diferitele grupuri politice în săptămânile viitoare în acest sens. Angajații și angajatorii trebuie să simtă și ei că s-au făcut progrese. Nu trebuie să pornim ca până acum de la o poziție maximă, trebuie ca lucrurile să fie puse în acțiune astfel încât oamenii să simtă că că suntem de partea lor, însă e nevoie de reglementare. Trebuie să avem niște cadre de reglementare foarte bune, astfel încât oamenii muncitorii să fie la sfârșit răsplătiți așa cum trebuie. Și cred că acest document este unul foarte bun. Mulțumesc! Um... Mulțumesc! Îmi cer scuze din partea domnului Coitzen, care nu este astăzi aici. Um, am primit o serie de observații. Știu că s-a implicat în activitatea cu Karim Adeli pentru a ajunge la compromis. Au mai rămas câteva probleme care trebuie să fie clarificate. Probabil că știți la ce mă refer. Uh, colegii noștri au menționat compromisul W. Știu că pe acest compromis deocamdată este o problemă, fiindcă nu suntem siguri care este sensul acestei propuneri. Uh, se pare că urmărește să se transforme într-un instrument legislativ. Cred că asta ar trebui să fie clarificat. De asemenea, sperăm că vom avea timp să mai aprofundăm lucrurile și să mai umblăm puțin la amendamente acolo unde este nevoie. Domnul Crăsman, cum am spus, nu, putea fi, nu poate fi astăzi aici, dar a transmis aceste mesaje și acum doamna Karima Deli să tragă concluziile. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și colegilor mei pot să mă declar mulțumită, fiindcă toată lumea, mai mult sau mai puțin, vede lucrurile ca și mine. Uh, am încercat să avem un text cât mai bun posibil, lucru pentru care vă mulțumesc. Am reținut toate intervențiile dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește acest faimos compromis W, care, iată, dă naștere la niște semne de întrebare. O să încerc să fiu mai clară. Acest compromis W urmărește să pună în aplicare o serie de boli profesionale, să creeze această listă. În această listă a bolilor profesionale va deveni una obligatorie. E o solicitare care vine din partea partenerilor sociali. Și cred că avizul din partea Comisiei Envi, de asemenea va cere rescrierea acestui compromis. Dar vreau să fiu foarte clară. În acest compromis se cere o listă a bolilor profesionale care trebuie să fie cu caracter obligatoriu. Mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră și vom continua cu același elan cu care am lucrat și până acum. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei Deli. Votul va avea loc pe 23 noiembrie în comisia noastră. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. statutul societății corporative europene în legătură cu participarea lucrătorilor. Raportor este Sven Giebold din partea verzilor. Aveți cuvântul. Seems to stick here. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult în primul rând pentru amendamentele bine gândite. Au existat 68 de amendamente. Majoritatea dintre ele au confirmat linia generală abordată pe care am încercat să o propun în raport. Și anume, spuneam că societățile cooperative europene sunt o dezvoltare pozitivă, însă este nevoie de o mai bună, de o punere în aplicare a drepturilor muncitorilor și dreptul lucrătorilor de a se organiza. Însă, în afară de toate acestea, vreau să mă folosesc de acest prilej pentru a sublinia cât de important este să îmbunătățim această formă juridică. Mai este nevoie și de niște măsuri suplimentare. Acestea au fost cerute de mai multe ori de Parlament, astfel încât să fie sprijinit sectorul de societăți cooperative și economia socială, într-un sens mai larg. Majoritatea amendamentelor pot să le accept cu ușurință. O parte dintre ele merg pe aceeași linie. De aceea am făcut o propunere în ceea ce privește compromisul. Va exista o întâlnire a raportorilor din umbră, așa cum e și normal. Nu vreau să vorbesc mai mult acum, ci doresc să ascult care sunt părerile dumneavoastră. Am mai primit uh, un aviz din partea Comisiei juri Și am mai primit și un aviz din partea Comisiei FEM. Comisia FEM are un proiect de aviz, însă acesta nu a fost încă votat, așa că noi încă mai așteptăm și acest document. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră, iar apoi sunt dispus să fac niște comentarii directe cu privire la propunerile dumneavoastră. Mulțumesc acelora care au um, venit cu amendamente și acum să ascultăm ce avem de spus. Mulțumesc, Marian Harkin se află pe listă să ia cuvântul cu privire la acest subiect. Mulțumesc, doamnă președinte, îmi pare rău că am ajuns târziu. Aș fi avut ceva de spus și la raportul anterior, însă îi voi da comentariul meu doamnei Deli. Acum, în ceea ce privește acest raport. Nadia Hirsch este raportor din umbră din partea ALDE, însă din păcate nu poate să fie astăzi aici. M-a rugat să fac următoarele comentarii din partea dumneaei. În primul rând dorește să-i mulțumească raportorului pentru munca foarte bună și pentru colaborarea cu raportorii din umbră pentru găsirea unui, unei căi comune. Apoi, spune că e nevoie de muncă în acest domeniu mai mult ca oricând până acum, pentru că acestea fac trecerea între stat și economia privată. Apoi, unele amendamente vin să consolideze anumite puncte din, raper, din raport care să promoveze munca societăților cooperative, de, exem- de exemplu amendamentul 23. Trebuie ca și angajatorii să fie implicați în acest proces. Acum că există niște provocări speciale create de revoluția digitală, Nadia a spus, a menționat niște sectoare speciale. Le găsiți în amendamentul 83. Sper că puteți sprijini acest amendament. Apoi vorbim de sectorul media, de editori. Apoi, Nadia dorește să-i mulțumească raportorului pentru munca depusă și dorește să continue această colaborare foarte bună. Doamna Schreinoc, doamna Regner m-a rugat să iau cuvântul și cu privire la acest punct de pe ordinea de zi. vreau să spună că în ceea ce privește studiile comisiei, acolo se vorbește doar despre statut și nu s-a făcut o analiză a directivei va urma o reformare a acestei directive și aici uh, nu, se, nu ar trebui să se atingă statutul pe care l-au societățile cooperative europene. Trebuie să se țină cont de rolul pe care l-au jucat în, pe timpul crizei acest, aceste societăți. Trebuie să vorbim despre responsabilitate în acest sens. Din punctul nostru de vedere, societățile cooperative care au un, un regulament clar pentru angajatori și angajați un exemplu pozitiv. Uh, Faptul că există puține societăți cooperative nu are de-a face cu directiva, ci, de, ci are de-a face cu complexitatea acestui statut și cu diferențele care există în statele membre, pentru că există 27 de modele de societăți cooperative. Majoritatea acestor societăți sunt micuțe și acționează la nivel național, însă mai există ar trebui schimbate aceste modele astfel încât ele să poată acționa și transfrontalier. Acest tip de societate este folositor și ne dorim ca să se investească mai mult în acest domeniu pe viitor. Doamna Regner dorește să mulțumească pentru faptul că a fost organizată mâine o reuniune a raportorilor din umbră, își dorește să participe la aceasta și se bucură de colaborarea foarte bună de până acum. Mulțumesc! Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, mă voi întoarce la raportor, domnul Sven Giegold. Această reuniune, doamna președinte, această... Domnul Thomas Mann. Președinte, aveți cuvântul, domnule Thomas Mann. Dar putem să vedem că doamna președintă nu se uită spre stânga din, din punctul meu de vedere, din punctul vostru, dumneavoastră de vedere, din dreapta dar ne bucurăm de fiecare dată când o avem ca președinte aici. Deci nicio problemă. Sven, doream să îți mulțumesc. Am avut ocazia să discutăm despre acest domeniu important de mai multe ori, să vedem ce am putea să facem. Pentru că acest model, societatea cooperativă europeană, pe care îl avem, e de fapt un teren foarte nou pentru noi. Trebuie, dacă ne uităm cum funcționează, atunci vedem că există foarte multe diferențe. Există niște niște puncte foarte importante în acest sens. Anul viitor, în anul 2012, ar trebui să tratăm această temă foarte importantă. Națiunile Unite au spus că anul viitor va fi anul uh, societăților uh, cooperative. Există experiențe foarte bune în statele membre, există acest concept de muncă, de succes și fiecare poate să profite de pe urma acestei povești de succes, atât angajații cât și angajatorii. Trebuie să vedem cum ar arăta lucrurile dacă totul ar funcționa foarte bine. Nu avem experiență foarte mare în acest domeniu. Totul pare foarte complicat. Trebuie să spunem că putem să simplificăm lucrurile, să spunem că putem avea anumite structuri pe care apoi să le punem în aplicare. Iar apoi trebuie să vedem cum ne putem folosi de următoarea posibilitate. În uh, statele membre să vedem ce s-a făcut până acum și cred că există niște experiențe pozitive care pot fi transmise mai departe. Cele mai bune practici în acest domeniu cred că au fost dovedite. Cred că, în linii mari, hotărârea va rămâne la latitudinea voastră a raportărilor din umbră. Cred că sunteți dispuși la compromis. Sven, cred că e important să trimitem un semnal în afară, un mesaj în afară și anume că ne gândim la această temă și că ajungem la niște rezultate astfel încât în acele țări în care nu se cunoaște acest uh, gen de societate să fie răspândită această informație și cred că toată lumea ar avea de câștigat. Mulțumesc pentru discuțiile de până acum și foarte și mult succes mâine la reuniunea raportorilor din umbră. Doamna președinte, mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci domnul Sven Giegold. Da, așa cum uh, m-am așteptat, discuția nu, nu e mai înflăcărată după această intervenție, nu au existat uh, neînțelegeri foarte mari cu privire la cele hotărâte împreună cu Nadia. Însă atunci există următoarea situație, atunci când um, mai mulți oameni au dorit să modifice același articol, în aceste cazuri trebuie să ajungem la un compromis și sper că vom putea face acest lucru mâine. Pot să confirm faptul că a existat o cooperare foarte bună um, între majoritatea raportorilor din umbră. Sunt de acord cu observațiile pe care le-ați făcut din partea lui Evelyn Problema principală e, bineînțeles, statutul, însă nu acesta trebuie să fie reformat în acest moment. Cred că conținutul politic al acestui raport trebuie să se axeze mai mult pe faptul că e nevoie de niște măsuri adiționale pentru a sprijini societățile cooperative în Europa și asta ca să ne pregătim pentru anul 2012, anul societăților cooperative. Am avut niște probleme cu anumite amendamente. Existau anumite amendamente care încercau să subordoneze economia socială sub piața comună. Eu nu am putut să urmez acest model de gândire. Cred că economia socială este o parte a pieței comune. Nu ar trebui să fie subordonată acesteia. Și această problemă am avut-o cu mai multe amendamente. Pe de altă parte, mai exista un alt tip de amendamente care încercau să sugereze următoarele. Că, că economia socială ar fi foarte asemănătoare cu orice alt tip de afacere. Nici cu această idee nu am fost de acord, adică nu îmi doream să se pună accentul asupra ei în raport. Acestea sunt amendamentele cu care am avut probleme, însă nu au fost propuse de cei care au luat cuvântul astăzi, așa că nu voi mai intra în detalii. Va exista o reuniune a, a raportorilor din umbră, sper că vom ajunge la un compromis. Am sugerat anumite compromisuri în care să includem idei chiar și din amendamentele pe care tocmai le-am indicat. Sper că vom ajunge la un consens larg în ceea ce privește acest raport și le mulțumesc tuturor pentru cooperare. Mulțumesc foarte mult! Data pentru amendamentele de compromis este 22 noiembrie, adoptarea în comisie în 23 noiembrie, apoi în 21 și 22 adoptarea în comisia juri și FEM. Să trecem acum Înainte, vom trece la următorul punct pe ordinea de zi, însă înainte de acesta vreau să vă spun că nu vom vota mai repede decât ne-am propus, deci votul rămâne la ora 5 și jumătate. Așa că eu cred că vom avea o pauză după ce terminăm cu acest punct de pe ordinea de zi și înainte de a trece la votare. Trecem acum la un cadru de guvernanță cu corporativă pentru societățile europene. Raportor e domnul Christensen. Domnul Cercas va vorbi în locul acestuia. Domnule Cercas, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu iau cuvântul în numele colegului meu, Ole Christensen. Tocmai am primit uh, o înștiințare în ce privește întârzierea zborului dumnealui de la Copenhaga. Cred că mai are nevoie de cel puțin jumătate de oră înainte de a veni și atunci am să vă fac parte uh, de uh, observațiile dumnealui în legătură cu amendamentele care au fost depuse. Este un raport destul de important, deoarece propune introducerea unor criterii. Considerăm că ar fi indispensabil să se modifice guvernanța corporativă. Angajații ar trebui să fie asociați într-o mai mare măsură la procesul decizional. Pentru că angajații unei companii uh, sunt principalul ei capital. Există mai multe modele de uh, întreprinderi în Europa și în restul lumii. Și, de multe ori, modelul european este mai puternic decât modelele concurente, tocmai datorită faptului că angajații sunt angajați, uh, sunt implicați de foarte multe ori Uh, în viața întreprinderii și mai ales la procesul uh, decizional. 71 de amendamente au fost depuse, ceea ce ilustrează interesul membrilor comisiei noastre pentru acest subiect. Nu va fi ușor să ajungem la un compromis și să ținem cont de toate aceste amendamente chiar dacă raportorul este de acord cu o mare parte dintre ele. Însă, având în vedere numărul mare de amendamente și mai ales faptul că multe merg în aceeași direcție, uh, va trebui să găsim niște uh, puncte de convergență. Dumnealui va ține cont de toate acele amendamente care uh, merg în același sens ca și linia generală a avizului și în cursul săptămânii va încerca să redacteze amendamente de compromis. Există însă și amendamente care au drept scop uh, eliminarea anumitor principii. Nu vor doar să le nuanțeze, ci pur și simplu să le facă să dispară. Chiar și principiul transparenței sau al participării um, um, angajaților. Este evident că uh, raportorul nu ar putea să fie de acord cu asemenea amendamente, pentru că altfel întregul proiect de aviz nu ar mai avea niciun sens. Dacă ștergem aceste principii, nu am mai avea nimic altceva de spus. Doamnă președintă, Domnul raportor speră că împreună cu raportorii din umbră va putea să ajungă la niște amendamente de compromis în cursul săptămânii acesteia, astfel încât să avem o majoritate cât mai mare cu ocazia votului final. Doamna președinte, Așa cum uh, uh, am citit în uh, documentele din fața mea, o ora la care începem votul este 16.45 și nu 17. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Dabaca. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum uh, a spus uh, antevorbitorul meu, în numele grupului nostru am depus mai multe amendamente și uh, Aștept cu nerăbdare să pot să discut cu domnul raportor și cu raportorii din umbră, astfel încât să ajungem la niște amendamente de compromis constructive. Cred că uh, domnul raportor și raportorii din umbră au putut deja să citească amendamentele uh, mele. Sunt convins că vom putea să ajungem la un acord. Punctele cele mai importante pentru grupul nostru sunt următoarele. În primul rând, diferența între o legislație uh, obligatorie și un cod de conduită facultativ, care există deja în mai multe state membre. Deci trebuie să fim foarte atenți uh, să respectăm acest uh, principiu al complain or explain. Ori respectăm reglementările în vigoare, ori explicăm de ce nu le respectăm. Și deci noi ne-am dorit ca uh, întreprinderile să adopte mai degrabă un asemenea cod de conduită uh, facultativ uh, și să nu fie obligate neapărat să respecte reguli impuse din, din afară. Guvernanța cooperativă este o prioritate în foarte multe dintre statele membre, dar se dorește să um, se aplice un sistem cât mai flexibil cu putință, pentru ca întreprinderile să poată să-și schimbe politica de ocupare, um, mai ales în momente de criză. Apoi am vorbit uh, am depus amendamente în ce privește politica de uh, salarizare, pentru că această politică să fie una durabilă. Suntem de acord cu ideea generală, totuși, nu cred că faptul că salariații devin acționari ai întreprinderii care angajează ar fi opțiunea cea mai bună. Mai multă transparență, suntem de acord, trebuie să existe mai multe acțiuni care să mărească nivelul de transparență. Nu cred că vreo întreprindere ar fi deranjată de asemenea măsuri. Și mai sunt și alte puncte pe care doream să le evoc, pentru că eu cred că merită mai multă atenție din partea noastră. Nu putem să ne mulțumim cu această abordare uh, um, o rețetă universală pentru toată lumea. Trebuie să ținem cont de faptul că există întreprinderi mici, mijlocii și unele foarte mari. Apoi, în ce privește guvernanța cooperativă, este bine să existe niște linii de orientare pentru toate statele membre și apoi schimbul de bune practici între statele membre este de asemenea uh, uh, o, o um, idee care ar trebui să figureze în proiectul de aviz. Este bine ca statele membre să se poată inspirat din practicile din alte state membre unde această guvernanță corporativă funcționează deja foarte bine. Apoi trebuie să fie foarte clar uh, care sunt diferitele statute ale angajaților, cel care este angajat și acționar, cel care nu este acționar, cel care este implicat în procesul decizional sau nu și așa mai departe. Deci, cum spuneam, nu poate să existe o rețetă universală, trebuie să ținem cont de dimensiunea întreprinderilor, că este vorba despre una familială sau despre o multinațională. Mulțumesc, domnul Sercas, dacă dorește să răspundă. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să răspund domnului de Bacher. Dumnealui a prezentat foarte bine care erau uh, punctele de vedere convergente și divergente. Oricum, vom avea ocazia să le uh, uh, luăm unul câte unul în cadrul uh, reuniunii dintre raportori și raportori din umbră, dar uh, tot ceea ce privește codul uh, uh etic, uh, mai, un nivel mai mare de transparență și așa mai departe, sunt convins că vom putea să ne înțelegem. Dar, domnule de Bacher, dacă uh, dumneavoastră sunteți împotriva ideii înseși de a avea o legislație, deci niște prevederi cu caracter obligatoriu, atunci raportorul nu va putea decât să, reacționeze, să reacționeze, nu va putea decât să uh, critique situația din anumite state membre. Eu sper că sunteți deschis pentru a putea găsi un acord, dar dacă țineți mult la această poziție a dumneavoastră, care este una extremă, va fi foarte greu să găsim o cale de mijloc. Dacă nu avem decât uh, niște norme cât se poate de uh, um, flexibile, unde toleranța este maximă, Uh, nu sunt de acord cu faptul că am obține rezultatele scontate, dar nu cred că există o contradicție între ideea de normă și ideea de uh, flexibilitate și de adaptabilitate a acestor norme în funcție de mm, dimensiunea întreprinderii. Nu, pot să existe norme, pot să existe reguli care să fie cât se parte de flexibile și de um, adaptabile. Deci eu nu cred că este bine să insistăm și să apărăm în niște poziții atât de extreme. Pe 22 noiembrie, spune președinta, vom discuta amendamentele și ar trebui să putem să adoptăm acest raport uh, în comisie în februarie și apoi uh, uh, la plenara din martie. Acum nu putem decât să facem o pauză până la orele 16.45 când vom începe votul. Rog pe toată lumea să nu-și uite cartela pentru că vor fi mai multe voturi electronice. Vă mulțumesc!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 Uh, uh, Vă rog să luați loc, începem votul, va fi un vot electronic. Dacă aveți cu dumneavoastră cartelele de vot, chiar putem începe acum. Votăm raportul doamnei Rapti și începem cu primul amendament pe care îl va vota și anume compromisul C. Compromisul C. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Compromisul Cred că mai bine spune doamna președinte, trece mai departe. Deci mergem mai departe la amendamentul 18.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 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 devine caduc. 36 la fel. 37. Amendament oral din partea intervenție din sală. Aș dori să adăugăm la 37 să spunem, în conformitate cu practicile naționale, acolo unde se vorbește despre salariul minim. Există obiecții pentru acest amendament oral? Întreabă doamna președinte. Bun, dacă nu, votăm cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 caduc, compromisul F, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 este caduc, la fel și 43, 44, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 45 pentru, împotrivă, Verificăm cu vot electronic. S-a deschis votul la 45. S-a închis votul. 18 pentru, un vot împotrivă, nu sunt abțineri. Nu, se corectează doamna președinte, avem voturi împotrivă 10, se adoptă. 46, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 caduc, 48 e retras, compromisul G, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. S-a deschis votul pe compromisul G. S-a închis votul. 29 pentru, 3 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Compromisul H acum. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50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 S-a închis votul. 20 pentru, 14 împotrivă, nu există abțineri, se adoptă compromisul I, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă este caduc 63, își cer scuze doamna președintă, la fel 65, 66 avem vot pe părți, prima parte pentru 66, cine este pentru, împotrivă, verificăm prima parte a 66 electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 17 la 17, deci cade. Cea de doua parte este caducă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic votul final. S-a deschis votul, votul final. S-a închis votul. 31 pentru, 3 împotrivă. Prin urmare, se adoptă. Felicitări, doamnei raportor. Mulțumesc. Mulțumesc. Ajungem acum la cel de-al doilea vot referitor la proiectul de aviz al doamnei Renie pentru Comisia pentru Afaceri Juridice privind uh, materia civilă și comercială, hotărâri în materie civilă și comercială. Amendamentul 10. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Articolul 19. Amendamentul 11 al doamnei Paxas. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 12 al domnului Handel. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Putem verifica dacă vreți. Verificăm cu vot electronic pe 12. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 15 pentru, 12, 20 împotrivă, se respinge. Articolul 19, amendamentul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 al domnului Handel. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 4 al raportorului a fost retras. Amendamentul 5 este inadmisibil, deci trecem la 14 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, dar vom verifica pe 14 cu vot electronic. S-a închis votul. 20 la 15, 15 împotrivă, deci se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 al doamnei Oiman Reuten, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul verificăm 15. S-a deschis votul. A votat toată lumea, da, s-a închis votul. 15 pentru, 20 împotrivă, se respinge, iată. Amendamentul 7 al doamnei raportor, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, cine este pentru 7? Împotrivă. <coughs> Cine se abține? Se respinge, la cum văd eu. Amendamentul 8 al doamnei raportor, pentru, împotrivă, obțineri, verificăm optul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 14 pentru, 21 împotrivă, deci e respins și acesta. Ajungem acum la amendamentul 16, care e inadmisibil, dar am sărit peste amendamentul 8 al doamnei raportor. Cine este pentru 8? A, nu, spune doamna președinte, l-am votat, chiar l-am și verificat. Bun, mai departe. Avem amendamentul 1 al raportoarei pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă 2, același autor pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 9. Doamna Paxas, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Votăm acum electronic întreg textul. S-a deschis votul. 5 împotrivă, dar 20 pentru, nicio abținere, așa că se adoptă și o felicităm pe doamna raportoare. Dragi colegi, am încheiat lucrările, prin urmare ne reîntâlnim pe 22 noiembrie pentru următoarea întâlnire și, după cum știți, 23, pe 23 după masa, reuniunea noastră programată atunci a fost anulată. Doamna Lind, aveți o chestiune procedurală? Da, am vrut să vă spun că am luat o hotărâre și anume mă retrag la sfârșitul ianuarie, începutul februarie. Am vrut să informez comisia noastră că eu voi părăsi Parlamentul la finele lui ianuarie, începutul lui februarie. doamna președintă. Doamna Lin, apreciem faptul că ne-ați anunțat în premieră acest lucru. Ați văzut care a fost reacția membrilor comisiei noastre. Este clar că regretă cu toții că nu veți mai fi colega noastră, dar îmi imaginez că ați luat uh, cu înțelepciune și cu o temenică analiză această hotărâre și de aceea vreau să vă spun că ne despărțim în condiții de prietenie, de uh, colegi care au colaborat așa de bine cu dumneavoastră în această comisie. Cred că pe durata mandatului dumneavoastră ați fost în comisia noastră, dacă nu mă înșel. Bun, acestea fiind spuse, Voilà. Une Iată o demonstrație a prieteniei și a solidarității care există între noi, chiar și atunci când putem să fim uh, combatanți politici. Am terminat deci lucrările, ne reîntâlnim pe 22 noiembrie și sigur coordonatorii se vor întâlni aici în această sală la orele 18.30, spune doamna președintă.